chestiuni, avem destul de multe teme de abordat. Am plăcerea să deschid atelierul nostru de discuții organizat Procesul se ține cu ușile închise, doar. participați la deschidere toți cei prezenți, nu doar deputații. Studiile pe care le vom uh, parcurge astăzi au fost uh, pregătite de un institut de cercetare, de Centrul de Studii privind politicile europene și vizează reforma PAC. propuneri ale Comisiei Europene. Cred că ajunge dacă vă amintesc pur și simplu care au fost dezbaterile din acel moment. Astăzi uh, ne putem da seama, putem admite că n-am dat dovadă de suficientă fermitate când am făcut reforma. Asta probabil și din cauza obiceiurilor pe care le-am, uh, ne le-am creat comisar, mi-am adus aminte de aceste aspecte. Bun. Acum, bun venit tuturor celor care sunt aici, la acest atelier. Vreau, uh, în mod special, să-i uh, urez bun venit domnului George Lyon. Ne amintim cu toții de raportul domnului Lyon, care e un fel de bază a discuției de cele pe care le-ați propus în raportul dumneavoastră. Și sigur urez bun venit călduros și raportorului principal care a trebuit să se lupte cu propunerile comisiei, domnul Dos Santos. Știu că a fost uh, foarte dificil să găsiți un compromis între stimate colega, și sigur, datorită eforturilor tuturor, această propunere a luat o, o formă mai umană. De asemenea, vreau să urez bun venit expertului nostru, domnului Johann Svinen, care vine de la Centrul pentru Studii privind politicile europene și căruia o să-i dăm cuvântul Capula Santos aici domnul Lavia, deoarece este președinte al Comisiei Envi și are alte angajamente. Eu uh, am vrut să fac această introducere, o să mă opresc aici uh, cu observațiile, care poate au fost uh, observații personale. Vreau doar să vă mai spun că o să continui să lucrez cu Universitatea pentru Agricultură de la Varșovia, pregătire științifică eu însumi, așa că am vrut să vă prezint punctul meu de vedere în uh, deschidere. Acum, dacă nu aveți întrebări sau observații, vă propun să procedăm, așa după cum vă ziceam, și o să-i dăm cuvântul domnului profesor. Dacă am uh, omis să menționez pe cineva, să prezint pe cineva, îmi cer scuze de pe acum. Cred că secretariatul oricum o să-mi atragă atenția. Domnule profesor, vă rog. președinte, stimaților deputați, dragi colegi. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea pe care mi-ați făcut-o. Mi-ați spus că sunt expert în domeniu, dar mă simt cumva ne la locul meu în această dimineață, pentru că experții cred eu că sunt în sală. Ei nu ar trebui uh, ca ei să mă asculte pe mine, ci eu să-i ascult pe ei pe această temă. Am studiat uh, foarte mult uh, politicile care fac politici îmi cer să evaluez aceste politici. În al doilea rând, a fost o sarcină dificilă pentru că mi s-a cerut să evaluăm o experiență unică, o experiență singulară, pentru care nu mai avem uh, termen de comparație. Nu e ca și cum am fi mai avut încă 5-6 astfel de proceduri să putem face o comparație. În plus, o altă provocare știam uh, de la bun început care e nivelul de plăți directe, care e caracterul acestor plăți, dacă există, uh, știu eu, uh, caracteristici pozitive și negative, mi-ar fi fost mult mai ușor. În plus, am avut doar patru luni la dispoziție pentru a finaliza acest studiu, dar cercetarea presupune să, să strângi date, să le procesezi, să tragi concluzii, faci o confruntare, să adopți uh, critici și așa mai departe. Deci, un studiu bun e ca procesul de mm, vinificare, trebuie să lași vinul să se maturizeze. Din păcate, noi n-am făcut vin aici, am făcut bere, pentru că mm, berea, știți, se consumă rapid, imediat după ce iese de la fermentare. Cred că toată lumea e de acord maturizeze, să mai uh, primim și critici. Avem uh, o, secțiune la final cu um, învățăminte cheie, cu concluzii, um, nu atât recomandări. Noi uh, am adunat o echipă de tineri cercetători care sunt aici la masă cu mine, plini de energie, etapă foarte dinamică pentru că am avut și uh, cercetori uh, mai în vârstă, mai cu experiență, care i-au supravegheat. Eu am să prezint uh, prima parte, după care colegul meu Pune cum s-a făcut analiza amendamentelor și Alan Matthews, pe care cred că îl știți, a făcut un studiu de caz. El ne va face o prezentare video. Raportul nostru uh, a ieșit mult mai uh, lung decât ne așteptam noi. Pe lângă ce aveți dumneavoastră în față, mai avem încă patru rapoarte de uh, context și o să vă explic pe scurt și în ce constau acestea. Eu o să subliniez doar câteva dintre constatări, iar pentru nuanțe și uh, detalii vă îndrept uh, să mergeți să consultați restul rapoartelor. Înainte de asta, să vreau să mulțumesc câtorva persoane, mai întâi Departamentului de Politici, timp. Uh, mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu acest departament. Au, am avut parte de încurajări din partea lor, dar și critici. În orice caz, vreau să le mulțumesc pentru asistența lor, inclusiv asistența tehnică. Vă mulțumesc de asemenea și uh, dumneavoastră, pentru că mulți dintre dumneavoastră și-au uh, cheltuit timpul și energia ca să ne răspundă la interviuri, iar uh, stafful Parlamentului a revizuit versiunea preliminară a raportului două ori, ne-a făcut multe comentarii critice și um, cu contribuția lor raportul arată mult mai bine. Foarte pe scurt, avem uh, cinci uh, secțiuni, cinci părți uh, ale acestei prezentări. Eu o să prezint obiectivele și metodologia, după care Otilo va vorbi despre analiza amendamentelor și câteva rezultate generale. Alan Matthews ne va vorbi despre unul dintre studiile de caz și apoi o să vă comunicăm și evaluarea globală. Așadar, cele trei obiective ale studiului au fost următoarele. Cum a afectat procedura de codecizie reforma PAC din 2013? Dacă negociatorii Parlamentului și-au exercitat la maximum influența și cum își poate Parlamentul îmbunătăți strategia? În ce a constat abordarea noastră? Noi ne-am uh, concentrat asupra dinamicii interne din Parlament, asupra dinamicii interinstituționale, asupra impactului factorilor externi și apoi am încercat să vedem ce alți factori, ce alte elemente au uh, încurajat sau, din potrivă, au limitat influența Parlamentului European. Un lucru interesant și uh, o provocare în plus a fost că reforma PAC din 2013 uh, a fost negociată în contextul crizei cea mai mare criză după cea din anii 30, um, creșterea foarte mare a prețului la alimente în lume, um, crize pe piața alimentară, plus au mai apărut noi state membre în, uh, în toată această poveste, plus se mai negocia și bugetul. Toate aceste lucruri se întâmplau în paralel și um, din toată această încrângătură, noi a trebuit să distilăm ce aveam de studiat. N-am avut foarte multă literatură pe care să o putem consulta, pentru că nu există prea multe studii. Există, sigur, studii ex ante care să prezică, să anticipeze ce urma să se întâmplă, dar nu existau studii în urmă, adică să analizeze ce s-a întâmplat până atunci. Uh, noi uh, am uh, avut o abordare foarte pragmatică, mai întâi din cauza timpului limitat și am ales să um, facem câteva interviuri uh, cu mai multe persoane, am analizat amendamentele și am analizat și patru studii de caz. Unul referitor la dinamica din Comagri, unul privind uh, rolul CFM, unul privind ecologizarea și, în fine, reglementarea pieței. Toate aceste patru studii de caz au uh, fost uh, analizate în patru documente separate. Noi am intervievat 34 de actori, oameni care au fost implicați foarte activ în dezbateri și în reformă iar aceste interviuri au uh, durat de la 30 de minute până la 2 ore. Nu putem să vă dezvălim identitatea acestor uh, oameni pe care i-am intervievat pentru că am garantat uh, caracterul anonim al interviurilor în totalitate. Plus, um, răspunsurile au fost trimise persoane intervievate pentru a fi consultate, să ne asigurăm că nu există greșeli. Noi uh, i-am întrebat oameni uh, de unde provin, sigur pentru că sunt anonimi nu vă putem spune acum, dar uh, am uh, semnalat, am indicat aici câți oameni de la instituții, câți oameni de la Consiliu, Parlament, uh, Comisie au fost intervievați și câți oameni din afara instituțiilor. În ce privește analiza amendamentelor, noi am uh, măsurat influența pe care Parlamentul o are, influența legislativă, în raport cu Consiliul. Otilo este cel care a analizat cel mai mult amendamentele și are un set de date foarte cuprinzător, așa că o să-i dau cuvântul să ne prezinte rezultatele. Mulțumesc! Bun venit tuturor! Unul dintre principalele rezultate ale analizei amendamentelor este că am analizat um, toate amendamentele depuse de Parlamentul European la propunerile Comisiei pentru cele patru regulamente pe care le vedeți. De asemenea, am uh, studiat și uh, avizele emise de comisiile asociate, plus am făcut o analiză în trei etape în care am calculat rata de succes. Am uh, determinat dacă amendamentele au fost adoptate de Comisia Agri, de plenul Parlamentului și, în a treia etapă, dacă amendamentul respectiv a fost uh, cuprins în uh, dispozitivul final. De asemenea, am făcut o comparație între procedura de consultare și cea de codecizie. Pe slide-ul de pe ecran vedeți numărul de amendamente depuse pentru fiecare dintre cele patru regulamente PAC. Concluzia pe care o putem trage este mai întâi că în procedura de codecizie s-a depus un număr uriaș de amendamente, spre deosebire de procedura de consultare, ceea ce ne arată că eurodeputații au simțit că au o influență mai mare. În al doilea rând, în uh, procedura de consultare, cam 60% dintre amendamente s-au uh, concentrat pe plățile directe. În schimb, la codecizie, uh, vedem că um, amendamentele sunt mult mai echilibrate pentru primele trei regulamente. Nu există doar un singur domeniu de interes. La acest slide vedeți uh, cum uh, se împart amendamentele pe tip de regulament. Tipul de amendament se vede. Avem uh, amendamente la proiectul de raport, amendamente deschise, depuse de eurodeputați, amendamente ale comisiilor ce și-au dat avizul, amendamente de compromis, amendamente orale și amendamente în plen vedem uh, aici că cea mai mare parte a amendamentelor sunt cele deschise, după care amendamentele la proiectul de raport și, în fine, câteva, dar cu mare influență, amendamentele de compromis. Pe acest slide uh, vedeți care este rata de succes pe fiecare din cele trei etape amintite. Cifrele cele mai importante din acest tabel sunt cele de jos. Vedem că aproximativ 10% din amendamente au fost uh, incluse în uh, textul final, uh, puțin mai puțin sub 10% pentru consultare și un pic peste 10% pentru codecizie. decizie dar 10% înseamnă cam 140 uh, de regulamente la consultare. În schimb, la co decizie, 10% înseamnă cam 900 de amendamente, așa că în uh, cifre absolute vedem că numărul de amendamente în codecizie a crescut foarte mult. Acum o să-i dau cuvântul din nou colegului meu, domnul Svinen. Mulțumesc! În continuarea raportului prezentăm rezultatele cheie. Avem patru capitole aici. La capitolul 4 încercăm să vedem ce s-a întâmplat în interiorul Parlamentului în procedura de codecizie, la capitolul 5 dinamica interinstituțională și la capitolul 6 discutăm uh, cele mai importante constatări, patru constatări. O să iau capitolele pe rând și o să, o să respect uh, ordinea pe care am prezentat-o în uh, rezumat. În ce privește dinamica internă din Parlament, ne-am uitat la pregătirea membrilor Comisiei Agri, la rolul raportorilor, la dinamica internă și dinamica din interiorul grupurilor politice, la resursele și constrângerile pe care le-a avut Comagri, la um, poziția Comagri față de propunerile comisiei, rolul pe care l-au avut uh, comisiile ce au dat avizul și diferențele ce au apărut între Comagri și votul din plen. Acum, uh, pe scurt, uh, rezultatele. Va trebui să-mi cer scuze, multe din concluziile noastre sunt foarte nuanțate pentru că e greu să vii cu concluzii extrem de precise sau uh, concluzii uh, de tip alb-negru. Nu se poate face așa ceva. Prima noastră concluzie este că Comagri a avut un rol crucial în procesul decizional general. Cristina Rullinger a constatat că membrii Comagri uh, implicați au fost cam aceiași ca și înainte. Uh, asta se anticipa din studiile exante. Uh, știam că în Comisia Agri vor veni, desigur, um, deputați cu um, tot felul de experiențe, cu tot felul de pregătiri, dar majoritatea sunt cu legături puternice cu domeniul agricol. În ce privește rolul raportorilor, știu că au fost uh, câteva divergențe. Uh, unii au susținut că ar trebui să existe un raportor pentru toate uh, problemele, pentru a consolida autoritatea acesteia. Alții spuneau că ar fi nevoie de patru, deci nu a existat un consens. Însă, per total, am constatat că um, munca și performanța raportorului și a asistenților a fost foarte apreciată. În ce privește diviziunile sau divergențele politice, am văzut că ele există, mai ales uh, în procedura de codecizie, acestea s-au delimitat. Era și loc de, de mai multă influență, dar uh, până la urmă s-a ajuns la un consens. Otilo a vorbit, despre, de, a vorbit deja despre volumul de muncă suplimentar, s-au depus 8.000 de amendamente. Asta e și din cauza inovației tehnologie. e mult mai ușor acum să depui amendamente decât în trecut. Apoi, în ce privește influența celorlalte foruri parlamentare, a reieșit că celelalte comisii care și-au dat avizul au o oarecare influență, dar mult mai limitat decât cred cei din afară sau decât credeau. Comisia pentru Mediu a fost cea mai activă, dar uh, relația dintre Comagri și Comisia Envi a părut să fie una destul de tensionată pe parcursul reformei. Iar uh, la sfârșit, impactul uh, lor a fost destul de limitat. Mai rămâne de văzut care e influența Comagri uh, și a Parlamentului în general față de propunerile ce vin de la Comisie. Dacă ne uităm uh, la medie, vedem că Comagri sau Parlamentul a avut ambiții mai uh, mici decât cele ale Comisiei, deși uneori Parlamentul a mers mai departe decât propunerile Comisiei. Ecologizarea pare să fi fost una dintre temele care a suscitat cele mai multe emoții, cele mai multe divergențe. În ce privește diferența dintre votul în comangri și votul din plen, uh, diferențele sunt destul de mici. Se pare că coeziunea uh, pe țară a fost uneori mai uh, puternică decât coeziunea de partid, dar nu e o regulă. Un alt lucru important pe care trebuie să-l avem în vedere pe viitor este că responsabilitatea crescută în procesul de codecizie nu e însoțită de o creștere proporțională a resurselor pe care le are la dispoziție Parlamentul. Iar asta va afecta capacitatea Comagri de a influența dosarele cele mai importante aveți nevoie de mai multe resurse pentru a face față acestor probleme tehnice. Dacă le-ați fi avut, probabil că puterea de negociere a Comagrii sau a Parlamentului ar fi fost mai mare. Am vorbit cu mulți oameni, am întrebat uh, care sunt perspectivele de viitor și nu am uh, putut detecta un consens larg. Mulți au spus că e nevoie de mai multe resurse, unii au spus că ar fi bine să avem resurse la Parlament așa cum are și Comisia. Dar Comisia în continuare este furnizorul de expertiză. Asta trebuie avut în vedere pe viitor la nivel strategic. Ce privește negocierile în trialog, am uh, furnizat persoanelor intervievate mai multe scenarii din care se aleagă, scenarii cu privire la rezultatul codeciziei. Cam toată lumea a ales scenariul convențional, așa cum îl denumim noi în cercul nostru științific. Adică, Parlamentul dorește mai multă putere în detrimentul altor instituții, cred că există consens pe asta, Parlamentul dorește și a devenit un adevărat colegiuitor, un, un uh, organism care nu mai stă în umbra Consiliului, nu doar o, un parlament care avizează, pune ștampila pe ce îi se pune în față, ci un uh, jucător, un partener activ. E clar că a apărut o nouă cultură de lucru ca urmare a introducerii codeciziei, dar uh, există um, probleme de comunicare între instituții, nu se înțelege suficient de clar rolul fiecărei instituții. Contactele informale dintre echipele de negociere sunt um, cruciale, așa cel puțin uh, au zis uh, echipele de negociere. Codecizia a dus la intensificarea contactelor între Parlament și actorii neinstituționali, ceea ce e un lucru bun, pentru că înseamnă că societatea civilă are în sfârșit o contribuție foarte activă. E vorba de oameni care sunt afectați de politici și de regulamente și în același timp se pune întrebarea dacă resursele interioare sunt limitate, atunci n-ar fi uh, bine să tragem resurse din această interacțiune cu celelalte părți interesate? Pe de altă parte, Comagri și Parlamentul poate să fie vulnerabil la influența acestor actori externi. It, uh, is also illustrated not just as a success, uh, considered a success in itself, but also an illustration of how co-decision can work successfully. And uh, it was mentioned S-a menționat uh, adesea că, de vreme ce președinția irlandeză a investit foarte mult în relația cu Parlamentul și în problemele sensibile cu această instituție, a contribuit uh, astfel foarte mult la rezultatul final. Bineînțeles, se pune uh, și problema episodului cu actele delegate, și poate îmbunătățirea lucrurilor pe viitor pentru ca aceste lucruri să poată fi anticipate mai bine. După cum am spus, Parlamentul European a câștigat mai multe puteri, mai multă influență prin codecizie, dar puterile tehnice limitate s-ar putea să dăuneze acestor puteri. Comisia Europeană rămâne important ca factor de facilitare și în ceea ce privește um, cunoștințele de specialitate, dar acum are mai puțină influență. În ceea ce privește analiza amendamentelor, se confirmă faptul că Parlamentul colaborează mai ușor cu Consiliul și atunci când și-a unit forțele au avut succes. Atilo, dacă poți să ne arăți rezultate. Mulțumesc. Cred că aceasta este principala concluzie a analizei amendamentelor. Ratele de succes ale amendamentelor Parlamentului de la plenară și până la negocierile tripartite. prin procedura de codecizie, rata de succes aproape s-a dublat. Este însă interesant să vedem că și în cadrul uh, procedurii de consultare exista o anumită influență a Parlamentului. Nu știm dacă e vorba de putere sau noroc, uh, ce a contribuit mai mult, dar influența Parlamentului a crescut foarte mult. Dacă ne uităm la cifrele în reforma PAC, prin, în analiza amendamentelor, Parlamentul a fost mai puternic în cazul regulamentului FADR decât în cazul uh, regulamentului orizontal. Apoi, uh, regulamentul privind plățile directe și regulamentul privind OCP unică. Bineînțeles, nu vreau să spun că ar fi uh, vorba de rolul raportorului, dar sunt curios care a fost implicarea personală a raportorilor și cum am putea să interpretăm rolul lor. Puteți să vedeți aceste cifre și împărțite pe tipul amendamentelor și aici putem trage niște concluzii. În primul rând, aș dori să subliniez că se a, analizează și rata mare de succes a com, amendamentelor de compromis. Odată ce un amendament este introdus într-un amendament de compromis, șansa de adoptare acestuia crește. O concluzie importantă este și că în cazul comisiilor care dau uh, aviză, uh, șansele de succes sunt mai mici. S-au depus foarte multe amendamente în cazul acesta, dar în ceea ce privește ratele de succes, Comisia DEVE se pare că a avut cele mai de succes amendamente, deși amendamentele acestea nu au fost neapărat legate de probleme politice, ci de probleme comerciale cu țări terțe și așa mai departe. Amendamentele din plen putem să conchidem că în cazul tuturor amendamentelor șansele de succes au crescut, s-au dublat sau au crescut chiar de trei ori. ratele de succes ale amendamentelor din proiectele de raport și amendamentelor deschise sunt de asemenea printre cele mai mari. Și aceasta arată rolul important al raportorilor. Îi vă da din nou cuvântul colegului meu. Mulțumesc. În capitolul 6 sunt concluziile în ceea ce privește calendarul reformelor, plafonărilor, propunerii de ecologizare, impactul CFM și propunerile privind OCP. Alan Matthews nu a putut să fie aici fizic, dar uh, iată un videoclip cu declarațiile lui. Domnule președinte, mem dragi membri ai comisiei, mă numesc Alan Matthews, sunt profesor uh, de politici agricole europene la Trinity College Dublin, Irlanda. În ceea ce privește impactul uh, codeciziei asupra reformei PAC, un uh, element important a fost reprezentat de negocierile paralele privind CFM pentru 2014-2020. În unul din studiile de caz am identificat trei asocieri între aceste negocieri care au avut un rezultat asupra efectului final. Prima asociere a fost în faza de stabilire a calendarului. Propunerea DG Agri a fost motivată în parte de nevoia de a aborda noile provocări um, cu care se confrunta agricultura UE și zonele rurale, dar și nevoia de a crea un, o bază care să contribuie la apărarea și maximizarea bugetului PAC în negocierile în cadrul Comisiei privind dimensiunea și compoziția CFM. Propunerea Comisiei de a menține bugetul PAC la nivelul din 2013 a fost influențată de așteptările ca noua politică să se concentreze mai mult pe obiectivele de mediu decât înainte. O a doua asociere s-a petrecut prin programarea celor două seturi de negocieri. De la bun început, Parlamentul a indicat că nu era pregătit să legiuiască reforma PAC, până când nu se știau cifrele bugetului. Întârzierea în Consiliul European în ceea ce privește finalizarea bugetului până în februarie 2013 a avut două consecințe. În primul rând, timpul pentru a încheia negocierile PAC a fost comprimat pentru că toate părțile preferau să se ajungă la un acord înainte de sfârșitul președinției irlandeze în iunie 2013. Dar nu există dovezi că o perioadă mai lungă pentru trialoguri ar fi schimbat rezultatul, s-ar fi dus la un acord diferit. În al doilea rând, în uh, insistența Parlamentului să nu înceapă negocierile PAC până când nu se știau cifrele bugetului, au favorizat uh, poziția celor care doreau uh, păstrarea situației existente și au fost dezavantajați cei care doreau o schimbare radicală în orientarea PAC. Odată cu adoptarea CFM de Consiliul European, dar și dimensiunea și plafon, plafoanele um, acceptate de Parlament în 2013, a existat amenințarea unei tăieri bugetare prin uh, eliminarea unor prevederi în ceea ce privește ecologizarea și astfel uh, grupurile de agricultori și cei care doreau păstrarea uh, situației actuale au slăbit ambiția acestor propuneri. A treia asociere a fost legată de procedura de codecizie și anume includerea uh, în uh, concluziile din Consiliul European privind CFM a unor probleme care nu vor fi, care au fost, de fapt, uh, până la urmă incorporate în noile regulamente PAC. Dificultatea a fost că problemele pe care parla Consiliul European l-a inclus în concluziile CFM au primit un statut privilegiat de negociatorii Consiliului în discuțiile din trialog. Deși Parlamentul a câștigat unele concesii în uh, concluzii, rolul său de colegiuitor pe aceste probleme a fost diminuat. Faptul că Parlamentul a reușit să aprobe niște amendamente în uh, Consiliu este un uh, marcări important pentru viitoarele negocieri. Acestea, cred că în studiul de caz puterea Parlamentului de a influența legislația prin o decizie va fi limitată în situațiile în care Consiliul European se pronunță prin unanimitate. Mai ales vreau să stabilesc o distinție între deciziile legislative PAC, ce afectează direct uh, fluxurile de la bugetul european la statele membre și alte probleme legislative. Cred că Parlamentul Parlamentului va fi uh, aproape imposibil să schimbe acordul unanim al șefilor de stat și de guvern privind alocarea directă a resurselor. Concluzia mea este că dacă Parlamentul vrea să aibă influența asupra uh, problemelor de alocare a resurselor, atunci trebuie să aibă influența aceasta înainte de atingerea concluziilor în Consiliul European. Pe de altă parte, toate problemele legate de PAC trebuie să fie deschise în negocierile tripartite între cele două instituții. Aș dori să mai spun câteva cuvinte, pentru că apoi uh, dumneavoastră veți avea cuvântul. Avem studii de caz pe alte probleme pe care le cunoașteți foarte bine. Aș dori să fac câteva observații care nu sunt neapărat evidente. În ceea ce privește calendarul reformelor, consensul general a fost că la început, calendarul a fost considerat nerealist și Parlamentul nu a avut prea mare influență asupra calendarului reformei PAC. Ecologizarea a rămas una din problemele cele mai controversate și percepția că o decizie a fost influențată de faptul că unii au considerat că um, au avut succes cu ecologizarea și alții au spus că, că nu. În ceea ce privește articolul 43.3, aici observația este asemănătoare cu cea din cazul CFM, depinde de poziția Parlamentului pe aceste probleme, poziția instituțională ceva ce trebuie avut în vedere pentru viitor. În ceea ce privește evaluarea generală, mulți au spus, dacă am ajuns la o concluzie cu Parlamentul, este deja un semn că procedura de codecizie funcționează, indiferent de rezultat. Cred că este un punct uh, important ce trebuie luat în considerare. Apoi i-am rugat pe oameni să noteze performanța Parlamentului de la, pe o scară de la 1 la 7. Nota medie a fost de 4,8, 69%, ceea ce este o dovadă de distinție în uh, universitatea mea. Apoi, este clar din uh, studiu că Parlamentul și-a dat nota cea mai mare, dar apoi opiniile din Consiliu și din Comisie au fost aproape la fel de bune. Și cred că astfel uh, eforturile Parlamentului au fost apreciate nu doar din interior, ci și din afară. Apoi uh, creșterea democrației și răspunderii a procesului a fost de asemenea un lucru pozitiv, dar aceasta nu înseamnă că pe viitor rezultatele reformei vor fi ușor de evaluat, ci doar procesul în sine. Apoi elementele succesului codeciziei. Am uh, găsit cinci aspecte și anume participarea sporită a societății civile, un mediu de lucru destul de bun, în cadrul instituției și cu celelalte instituții. Bineînțeles, toate aceste aspecte pot fi îmbunătățite, dar, comparativ cu alte procese, aceasta a fost o experiență plăcută. Se creează o mentalitate a compromisului. S-a menționat de mai multe ori succesul uh, reunilor tripartite și a raporturilor din umbră și, de asemenea, contactele foarte bune cu președinția. În ceea ce privește comentariile pentru viitor, este clar că indivizii joacă un rol crucial, mai ales raportorii și raportorii din umbră, echipele lor de sprijin, președinția. Și pregătirea și comunicarea sunt considerate cruciale și este important pe viitor să nu se aștepte propunerea comisiei, ci oamenii să fie pregătiți dinainte pentru a putea avea un impact mai mare. Învățare prin uh, experiență, de asemenea, este importantă. Și apoi, uh, chiar și după atingerea compromisurilor, trebuie să, să existe o atenție sporită. Alte probleme le vedeți acolo listate, deja am vorbit despre unele, problema adaptării parla resurselor Parlamentului la noul rol legislativ este o problemă ce trebuie analizată pentru viitor. În concluzie, a fost un studiu important, dar și foarte dificil și sperăm că, deși dumneavoastră ați fost în mijlocul evenimentelor, totuși considerați acest studiu interesant și de ajutor pentru viitor. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat pentru a realiza acest studiu într-un timp atât de scurt și aștept contribuțiile tuturor. Mulțumesc! tak, tak, bo trudno bada. Mulțumesc foarte mult. A fost cu siguranță foarte dificil să îi evaluați pe deputați, pe reprezentanții Consiliului. Cred că n-a fost ușor acest, acest proiect. De fapt, ministrul de agricultură al Irlandei a fost înainte deputat în Parlamentul European și cu siguranță dumnealui a putut să evalueze bine relația cu Parlamentul. Oricum, domnilor și domnilor, vedeți că ne-am respectat destul de bine timpul, ca de obicei. Avem uh, doar uh, un timp limitat. Mai sunt oameni care s-au scris la, când, uh, la cuvânt, domnul De Castro mai întâi și după aceea restul, domnul Dontea și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, Aș vrea să mulțumesc profesorului Swinen și profesorului Covaci pentru aceste contribuții foarte interesante pe care le-am ascultat astăzi. A fost într-adevăr foarte interesant să citim analiza pe care ne-au transmis-o cu privire la activitatea pe care am depus-o noi, cu privire la reforma văzută din această perspectivă atât de inovatoare. Aș vrea să fac câteva remarci, dacă îmi permiteți. Văd că și eu pot să mă pun în postura mea de profesor, fiind dat că suntem aici într-o uh, întâlnire cu ușile închise. În primul rând, un uh, element important este prima reformă pe care am făcut-o fără să avem un cadrul, uh, cadru financiar, cel puțin un cadru financiar cunoscut. Îmi amintesc, de exemplu, la, agenda, agenda, uh, la reforma agendei 2012 cu Franz Fischler, care ne-a impus o decizie către ca șefii de stat și de guverne înainte să se negocieze cadrul. Deci nu erau deloc aceleași condiții. Lui nu credea că putea să negocieze o reformă a PAC-ului, vorbesc aici de 1999, fără a avea un cadru financiar. Este însă prima ocazie acum în care noi am început negocierile fără să avem, de fapt, certitudinele pe cadru financiar. Și vă spuneam că acest lucru a influențat foarte mult, așa cum a spus și profesorul Swinen, rezultatul, pentru că creșterea de legitimitate a acestei politici venea tocmai din partea înverzirii, din partea ecologizării. Acest greening uh, a fost, uh, a fost propagat de către colegi care erau mai implicați, unii mai puțin implicați. Ideea nu este însă dacă acest greening este bun sau nu. Știți că reforma acum este aprobată, ci mai degrabă întrebarea care se pune este dacă această ecologizare va aduce sau nu acei benefici, acele beneficii pentru mediu pe care le-am invocat atunci când am spus că trebuie să facem anumite sacrificii de birocrație în statele membre și în anumite costuri suplimentare pe care trebuie să le asumăm. Aș vrea să subliniez un lucru pe care nu cred că l-au subliniat destul colegii, este dificultatea, așa cum Marian McGuinness sau domnul Capula Santos o să vrea să sublinieze probabil pe acest subiect atât de interesant de reformă, așadar dificultatea acestui exercițiu și domnul George Lyon la fel. Dificultatea este că nu am reușit de fapt să intrăm în aceeași în aceeași, să zicem, pe aceeași lungime de undă cu comisarul. Eu am lucrat cu foarte mulți comisari pentru agricultură, însă Dacian Cioloș este comisarul cu care în toate întâlnirile pe care le-am avut nu am reușit să intrăm pe aceeași lungime de undă într-un fel de relație directă. De fapt, raportul lui uh, George Lyon și raportul lui Des Uh, cu privire la propunerea de reformă nu au fost, de fapt, digerate în cadrul structurilor comisiei, în cadrul cabinetului comisarului am mers într-o direcție în care nu am reușit să ne întâlnim. De fapt, acest raport care ar fi trebuit să ne aducă mai degrabă pe aceeași lungime de unde cu Comisia în Parlamentul și Comisia mai degrabă nu ne-a adus decât într-o armonie mai mare cu Consiliu. Noi am avut așadar această armonie de idei mai degrabă cu Consiliu, pentru că trebuia să apărăm în fața comisarului anumite idei pe care le aveam de comun acord cu Consiliu. Trebuia să intrăm în această, pe această lungime de unde această um, această sintonie care este într-adevăr foarte importantă pentru a putea lua o decizie, atunci mai ales când e vorba de un proces în codecizie, o procedură în codecizie. Am avut așadar mai multă putere în această nouă legislatură, nu imediat, însă încet încet am înțeles că avem într-adevăr o nouă competență. Astăzi cred însă că reforma PAC ar putea juca un rol uh, într-un parlament diferit, pentru că noi am învățat pe parcurs cum putem să ne folosim acest rol, cum putem să ne folosim la maxim acest rol. Așadar, vreau să repet că aceste două elemente nu au fost neapărat uh, cele mai favorabile. Cu un alt comisar care ar fi folosit la maxim, ca să spun așa, care ar fi jucat mai mult pe cartea Parlamentului, pe anumite subiecte, teme importante, care nu sunt neapărat interese naționale, poate am fi ajuns mai departe. Oricum, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Castro. Într-adevăr, fostul președinte al Comisiei Agri dorește să ia cuvântul. Fostul președinte, de asemenea, al grupului acesta de lucru. Mulțumesc, domnule Lyon, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o mare plăcere pentru mine să fiu din nou în acest cadru. Mă bucur foarte mult să văd și prieteni vechi uh, aici. Vreau să vorbesc foarte pe scurt, însă. Cred că în ceea ce privește punctele pe care le-a menționat Paolo de Castro, sunt de acord că președinția irlandeză și cabinetul domnului Cioloș au adus o nouă abordare în ceea ce privește relația în care s-au plasat față de Parlament. Cred că majoritatea proceselor care au venit înaintea trialogului formal pe care l-am început au arătat că Comisia și cabinetul său nu s-au angajat de fapt deloc în direcția Parlamentului. Ba chiar la nivelul raportorilor din umbră nu ne-am bucurat foarte mult de o relație foarte fructuoasă cu comisarul și echipa sa, pentru că foarte multe din întâlnirile bilaterale și cu ușile închise ne-au folosit doar ca să vedem care sunt scopurile de partea cealaltă și a fost destul de greu să ne adaptăm. Cred că aceasta a fost partea care aș putea să spun și eu mai dificilă. Chiar din prima zi înainte, comisarii dinainte au, au reușit să ne întâlnească, să avem o discuție foarte deschisă cu noi și să stabilim exact care sunt obiectivele și cum vom reuși să le atingem. Cred că relația a fost foarte bună, oricum și Simon a spus același lucru și a fost înainte foarte disponibil pentru a discuta cu noi. Aceasta este, de fapt, o, o lecție pe care Comisia ar putea să o învețe. Una din lecțiile pe care noi, Parlamentul, trebuie să le învățăm este că toată problema CFM-ului și a codeciziei în acest cadru a fost uh, foarte importantă atunci când a început trialogul, pentru că este foarte ridicol să intri într-o poziție ca aceasta în care să nu poți să ai uh, mare lucru de zis. Cred că mulți am căzut practic între două uh, la mijloc. Ni s-a spus că, de fapt, faptul că CFM-ul a fost în pericol, a, într-un fel, a luat din puterea Parlamentului atunci când s-a vorbit de negocierea pentru această reformă. Dar raportorii CFM-ului nu vroiau să-i avanseze. Au spus că raportorul din comisie trebuie să facă pași pentru a avansa, însă noi nu am fost implicați pentru că ni s-a spus că nu este treaba noastră să discutăm despre CFM. Oricum, toate aceste lucruri s-au întâmplat înainte să înceapă negocierea ceea ce a dat un semnal foarte puternic uh, Consiliului și uh, părților care au negociat pentru ca să, în ceea ce privește rezultatul CFM-ului. Dacă se spune că nu poți să negociezi uh, în cadrul procedurii de codecizie pentru că Consiliul European uh, mai n-a decis încă ce se întâmplă, Parlamentul trebuie să decide ce face, având în vedere procedura în care ne aflăm. Și anumite puncte pe care vreau să mai le menționez. Când am citit acest raport și vorbește foarte mult de acest raport despre situația fermierilor și despre diluarea ecologizării, mi se pare că aceasta ne arate viziunea comisiei care s-a văzut în propunerea Comisiei de reformă radicală în ceea ce privește ecologizarea. Eu zic că nu e bine să facem așa. Eu cred că acesta este punctul de la care trebuie să plecăm și putem să plecăm de la premiza că, de exemplu, propunerile pe care le-a făcut uh, Comisia mai sunt, trebuie să conțină și alte aspecte, nu numai biodiversitatea, schimbările climatice, toate acestea pot fi uh, discutate, pentru că foarte mulți sunt pentru mai multă flexibilitate în statele membre, doresc ca statele membre să meargă mai departe în ceea ce privește provocările de mediu pe care le aduce cu sine agricultura, dar e clar că nu se găsește o soluție unică, un panaceu care să funcționeze pentru toți. În Marea Britanie, de exemplu, mulți sunt de părere că cele trei măsuri nu sunt deloc atât de potrivite și că se poate face, de fapt, mult mai mult pentru a combate schimbările climatice. Deci eu nu sunt pentru o abordare um, în care se spune că standardul de aur a fost propunerea comisiei și tot restul trebuie să se adopteze, nu, să se adapteze. Nu, înțeleg, nu cred că este bine să facem așa. Ne-ați întrebat de asemenea despre succesul FEDER cu privire la plățile directe și regulament, FADR, îmi cer scuze, cred că acest fond nu a fost neapărat benefic. A fost mult mai ușor să ajungem însă la un, la un compromis, pentru că nu era atât de politic, pe când dosarul plăților directe a fost unul foarte politic. Trebuia să lupți foarte puternic. De fapt, în schimb, acesta nu este un dosar atât de politic. Uh, atâta timp cât poți să păstrezi un oarecare control pe PAC, există foarte multe lucruri de făcut uh, pentru a putea păstra principiul proporționalității și pentru ca măsurile de control să fie potrivite. Se poate corecta ușor un astfel de program. Mi se pare că este mult mai ușor în acest proces. Și cred că aceasta este și explicația pentru ceea ce se întâmplă. Pan Posul Santos, Domnul Capula Santos, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu aș vrea să încep prin a mulțumi pentru invitația pe care ne-ați adresat-o și pentru oportunitatea pe care ați oferit-o ca să discutăm despre acest subiect. Mă bucur să fiu din nou uh, printre dumneavoastră uh, în această comisie în care am fost atât de bucuros atâția ani și și astăzi sunt din nou foarte bucuros. Vreau să mulțumesc celor care au întocmit acest document. Este un raport foarte bun pe care l-am primit și întreaga tematică este una foarte importantă. Ceea ce am auzit aici este cu siguranță și foarte util pentru activitatea noastră ulterioară. Cred că toate aceste lucruri trebuie să fie recitite încă o dată, rând după rând, și cred că pe total uh, vom putea să dăm o sentință pozitivă. În ceea ce privește concluziile și recomandările, ele sunt bune, dar există câteva excepții și aș vrea să spun câte ceva despre aceste excepții. În primul rând, în ceea ce privește procesul în totalitatea sa, eu cred că Parlamentul European este într-o poziție mai slabă de plecare din motiv, două motive foarte clare. În primul rând, poziția instituțională a raportorilor în negocieri. Am fost și eu negociator și am fost și eu implicat și am fost sub, subordonat uh, unei ierarhii, de fapt. Bineînțeles că deasupra era comisarul întotdeauna. Iar în cadrul negocierilor de triolog trebuie să Um, același persoană trebuie să aibă o funcție de șef de direcție generală sau de reprezentant al Parlamentului. E foarte dificilă această schimbare și poate că aceasta are o conotație oarecum tehnică, însă eu cred că situația a fost dificilă și, sincer, eu cred că ar trebui să încercăm să îmbunătățim această variantă pe viitor. Mai cred și că secretariatul tehnic al Comisiei Agri a fost cel care a făcut cea mai, mumea, cea mai grea muncă, a trebuit tot timpul să se opună în fața mașinăriei uh, exagerat de mare uh, a Comisiei și din împotriva mașinăriei Comisii, com, cons, îmi cer scuze, în Consiliu. Așadar, poziția Parlamentului nu a fost neapărat cea mai puternică. Bineînțeles că eu înțeleg aceste dificultăți, dar cel puțin pentru ministrul irlandez, cred că a fost foarte dificil și pentru mine n-a fost mai ușor. E vorba de o întreagă structură de care trebuie să ținem cont, dar în calitate de negociator nu trebuie să mă gândesc la poziția țării mele, ci trebuie să acționez în numele Parlamentului European. Aceasta este evident, însă în concluziile din acest raport cred că lipsește acest element, adică faptul să se atragă atenția că poziția instituțională a Parlamentului trebuie să fie cea mai importantă. Raportorii și deputații trebuie să fie la același nivel, pe, la nivel uh, egal cu reprezentanții Comisiei și cu ministrii din Consiliu. Acesta este până la urmă și activitatea secretarului general. Nu e vorba de o chestiune pur tehnică aici. Nu vreau să ne prefacem că lucrurile sunt altfel. Am fost și eu uh, funcționar la Ministerul Agriculturii foarte mult timp și am fost și secretar de stat în acest ministeriu la mine în țară. Știu exact că este foarte important să clarificăm uh, relațiile ierarhice, pentru că altfel se ajunge într-o situație de bălmăjeală, chiar aș spune, pentru că nu putem să trimitem pe cineva care nu știe exact care este poziția lui și care nu are o poziție cunoscută și de către ceilalți foarte clară, cunoscută și recunoscută. Este clar că fiecare raportor trebuie să aibă posibilitatea în aceste negocieri să afle totul, chiar și cel mai mic detaliu trebuie să fie la cunoștința lor. Spun cu mândrie și am spus acest lucru deja și mai de mult și vreau să-l repet, Vreau să spun că pentru noi uh, și pentru mine asistenții au fost adevărații eroi ai acestui proces. Secretariatul nostru a muncit pe brânci, a fost extrem de dificil, o situație foarte dificilă, foarte delicată și cred că avem rezultate concrete care demonstrează acest lucru. Parlamentul European uh, are o poziție foarte clară pe care o reprezintă și felul în care se lucrează și cum se trag concluziile este cu siguranță pozitiv. Apoi mai vreau să mai menționez două aspecte la care nu sunt de acord. În raport scrie că în iunie acest proces s-a încheiat. Nu este adevărat, s-a încheiat de-abia în toamnă. Parlamentul European a reușit să-și impună voința și în ciuda propagandei din partea guvernului irlandez, în ciuda diferitelor presiuni din partea mai multor părți, trebuie să spun că a fost într-adevăr o comunicare foarte eficientă și din fericire lucrurile au decurs altfel. Nu a fost așa cum uh, scrie în document. Au mai existat decizii foarte importante după iunie care au fost uh, datorate Parlamentului European. Bineînțeles că trebuie spus și că am avut mâinile legate la negocierile cu Consiliu. Nu am reușit să ne impunem tot timpul, dar de, pentru prima dată putem spune că s-au luat decizii în cadrul uh, agricol, în domeniul agricol, care au mers împotriva deciziilor și dorințelor Consiliului. De exemplu, la capping ne-am uh, certat pentru diferitele plafoane și în Parlamentul European am avut o discuție, dacă vă amintiți, foarte amplă. Astfel am reușit să rezolvăm problema capping-ului. Au existat diferențe foarte mari împotriva instituțiilor chiar de la început și aceasta a um, îngreunat rolul Parlamentului. Poate că ar trebui să spunem că aceasta a fost o problemă atunci și poate să o rezolvăm. Și mai e o problemă la care sunt uh, puțin uh, nedumerit, domnule președinte, aș vrea să o clarificăm. Mă gândesc că se spune aici că Parlamentul a diluat ecologizarea. Nu este adevărat. Noi am spus că noi vrem să se pună în aplicare concret uh, această ecologizare. Tot ceea ce a propus Comisia nu era deloc realist. Noi am spus că dacă se folosește pe termen scurt acest lucru, atunci uh, amendamentele Parlamentului trebuie să fie uh, ținute, să luate în considerare. Până atunci nici nu se puneau în aplicare deloc, dar dacă nu s-ar fi pus în aplicare, oricum mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc încă o dată că m-ați invitat și mă bucur foarte mult să pot fi aici și mulțumesc mai ales cabinei portugheze. Pan poseł Dante, bardzo proszę. Domnul Donta. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac o analiză generală care n-a reieșit poate din raport, deși raportul e foarte bun. Vreau să mă refer la oameni. S-a menționat numele ministrului irlandez. E adevărat că această președinție a fost una foarte importantă. Ministrul a venit cu uh, voința și dorința de a uh, reuși și și-a mobilizat uh, întregul serviciu în acest sens. Am văzut că în președinția anterioară a fost imposibil să facem vreun progres. A fost o, o catastrofă pur și simplu. În al doilea rând, aș vrea să subliniez și rolul pe care îl joacă hazardul. Noi venim aici din uh, grupuri politice diferite, din țări diferite, dar cei trei raportori și președintele Comisiei Agri am reușit să ne înțelegem. Nimic nu ne-a dezbinat, deși am trecut prin uh, momente strategice, momente dificile, uh, Oh, poate că, datorită hazardului, noi toți patru venim uh, din uh, țări din sudul Europei, deci s-a întâmplat să avem oarecum aceeași viziune asupra agriculturii. Și se vede în raportul meu că am uh, subliniat diviziunile, diferențele dintre nordul și sudul Europei. Mă gândesc că pe viitor, când mai apar astfel de rapoarte importante, atunci când uh, se desemnează raportorii, poate ar fi bine să se desemneze o echipă de raportori care să poată colabora, pentru că ei vor trebui să facă corp comun atunci când se luptă cu Consiliul și Comisia. Apoi, Colegul nostru, Luis Capola Santos, a spus mai devreme, dar vreau să insist și eu, și să aduc uh, laude celor care ne-au ajutat, mai ales asistenților. Serviciile secretariatului au fost supuse la mari presiuni, am crezut că o să explodeze. Fără ei, noi, negociatorii, nu am fi putut să facem față și să uh, câștigăm în confruntare. Am uh, spus asta uh, la o reuniune a Comisiei Agri și mai zic și acum că atunci când avem uh, astfel de dosare atât de mari, noi trebuie să creăm și o echipă administrativă care să ne ajute, nu doar să repetăm cu tare și cu tare jurist, ci să existe o echipă permanentă care să noțească uh, raportorul și să facă munca tehnică. În ce privește organizarea comună a pieței, acum, după aproape 12 luni, când eh, putem să facem eh, un bilanț, am înțeles că acest raport a fost pur și simplu o compilare de câteva chestiuni care încă nu erau finalizate în Comisia Agri și pe care oricum Comisia Europeană nu vrea să le negocieze în cadrul PAC. Acum un an și jumătate am negociat, astăzi avem un raport uh, privind uh, programul Laptele și Fructul în școală. Avem iarăși uh, raportul privind organizarea comună în sectorul fructelor, nici nu mă mai refer la vin, Deci, ce vreau să spun e că pe viitor va trebui să negociem cu instrumente care sunt deja gata. Nu înțeleg de ce trebuie să scriem uh, capitole și pur și simplu să mm, compilăm, să mm, adunăm uh, într-un singur raport tot felul de lucruri disparate. Nu, va trebui să facem ceva mai mult decât atât pe viitor. Și acum mulțumesc încă o dată pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o când m-ați uh, când mi-ați alocat acest raport. Președintele, mulțumesc, mai sunt încă trei uh, deputați care vor să ia cuvântul, doamna Noișl, domnul Ferron și doamna McGuinness. Două minute fiecare. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Eu sunt deputată nouă și în acest proces nu am fost încă implicată, însă l-am l-am urmărit din afară, am urmărit întreaga perioadă de negocieri și am două întrebări concrete pe care vreau să le pun, pentru că acum nu este neapărat vorba de conținut, de ceea ce s-a negociat în reformă, ci despre cum s-a negociat și despre cum am putut noi influența. Uh, pe mine m-ar interesa și aș vrea de aici să mă contrazic uh, antevorbitorul meu. Eu nu consider că Parlamentul European a fost uh, o echipă cât se poate de solidă din cauza că aveam aceeași părere, ci există în continuare în Parlament diferite opinii despre cum ar trebui să arate această reformă și pe mine m-ar interesa mai ales la amendamente care a fost grupul politic care a avut mare succes. Există grupuri politice care au reușit să-și impună amendamentele mai bine și au avut succes și există alte grupuri politice sau familii de culoare politică care n-au reușit să-și impună amendamentele. Eu cel puțin mă văd ca parte dintr-o echipă uh, mare, dar mă văd și ca parte dintr-o grupă care are idei concrete și câteodată nu neapărat aceleași cu ceilalți. Aș vrea să vă ascult și uh, părerea dumneavoastră cu privire la raportoare, raportori. Dacă, așa cum a spus dumneavoastră, situația este așa încât personalitatea raportorului a fost responsabilă în mare parte pentru capacitatea de influență, eu cred că atunci alegerea raportorului și mai ales legitimitatea democratică de ce am uh, primit un raport sau altul nu mai poate să fie lăsată la de mâna hazardului. Trebuie să ținem cont exact de acest aspect și foarte concret să ne uităm cine primește care raport pentru ca să putem într-adevăr să facem o pre uh, rechizit, să putem să facem o precondiție deja, să îndeplinească o condiție pentru ca raportul respectiv să poată să fie mai bine negociat. Deci m-ar interesa foarte mult cum se alege raportorul, care este poziția aceluia de obicei și ce părere aveți despre aceasta. Feron. Domnul Feron. Mulțumesc, domnule președinte. Atelierul acesta e foarte interesant. Și e bine să facem un bilanț după um, cam șase luni de la începerea activității noului Parlament. Poate că ar fi fost bine însă ca acest atelier sau seminar să fie organizat mai din timp, adică uh, vorbitorii uh, din această dimineață au spus că noi uh, am încercat să ne exercităm influența în fața comisiei, nu știu, poate acest seminar vine prea devreme sau prea târziu. În orice caz, Parlamentul trebuie să conștientizeze care sunt competențele și să se pregătească mai bine pentru următoarea reformă PAC. Acum, uh, însă, trebuie să dăm glas vocii poporului și uh, Parlamentul trebuie să vină cu instrumente care să ne dea o agricultură și o dezvoltare rurală mai bune. Eu sunt la neafiliați și vă voi recunoaște că nu am acces uh, la aceste rapoarte. Am făcut de două ori cerere să am acces și am fost refuzat și mi se pare că nu se respectă procesul democratic. Parlamentul a fost confiscat de unele grupuri. Sufragiul este totuși unul universal și dacă vreți să continuați să aveți deputați eurosceptici în acest parlament, continuați să ne excludeți de la amendamente și de la raport. În ce privește fondul dosarului, mie mi se pare că mm, nu avem cele mai bune reglementări. Mm, cred că se dorește reglementare de dragul reglementării. Eu cred că parte din mm, producători vor fi afectați negativ, iar mecanismele propuse de Comisia Europeană în perioada 2014-2020 are ca scop uh, organizarea producătorilor uh, pentru a face față pieței și uh, pentru mai bună distribuție. Însă aceste mecanisme nu sunt viabile. De ce? Pentru că există foarte multe decalaje la nivel regional, um, foarte multe greutăți pentru organizațiile de producători, există tot mai mare concentrare în domeniu și concurență. Nu avem uh, mijloace serioase pentru a lupta împotriva dumpingului social uh, practicat de unele țări care scad foarte mult prețurile. De asemenea, uh, nu se prevede nimic pentru crizele ce urmează să apară. Voi încheia, domnule președinte, spunând că Am uh, ascultat aici uh, mai multe intervenții care s-au referit la ecologizare și altele, dar mă gândesc la vieții fermieri care se confruntă cu tot felul de greutăți și care o să termine uh, anul acesta, 2014, cu datorii. Mie mi se pare că PAC are niște lacune foarte mari. Chiar dacă rapoartele prezentate aici au fost interesante, mie mi se pare că suntem ca bizantinii aceia care vorbeau despre îngeri au sau nu aripi, în timp ce Constantinopolul era sub asediu. Mulțumesc! Doamna McGuinness, e greu să încep, n-am decât două minute la dispoziție, dar Poate că ar fi fost mai ușor să fie în afara acestui proces, așa cum au um, spus uh, câțiva colegi. Eu cred că ar trebui să ne felicităm pe cei care am fost implicați pentru că am reușit să obținem rezultate. Politica și știința sau mediul academic sunt două lumi diferite, nu se amestecă, sunt ca uleiul și apa. Și eu pot să vă spun că ce am făcut noi aici a fost o luptă la sânge la fiecare nivel. Secretariatul Comisiei Agri și asistenții noștri au făcut uh, eforturi uh, de neprețuit, nu putem nici măcar să le mulțumim suficient. Eu cred că ar trebui să ne uităm uh, la punctul de plecare al reformei PAC. Comisia nu a angajat Parlamentul în procesul de consultare. Asta a fost o greșeală. Eu cred că ei aveau documentele gata pregătite, știau ce urmează să vină, dar n-au vrut să discute cu politicienii ce vreau să facă. Nu au făcut-o la timp și s-a irosit foarte mult timp, s-a irosit mult efort. Sunt perfect de acord cu fostul președinte al comisiei care a vorbit despre relația cu comisia. Relație foarte proastă. Iar acest lucru n-a făcut decât să sufoce negocierile informale. Acestea nu pot fi cuantificate, nu pot fi uh, scrise în acest raport, dar contează foarte mult. Problema mare la reforma PAC de această dată a fost că totul s-a desfășurat într-o neurânduială. Ideea de bani publici pentru bunuri publice este greu de măsurat, de cuantificat. Și sunt de acord cu raportorul, s-a invocat acea diluare, dar mie diluare mi se pare un cuvânt destul de subiectiv accept cuvântul change, cuvântul modificare, dar diluare mi se pare că uh, ascunde în spate o, o poziție politică cu care nu sunt de acord. Acum, în această comisie, recunoaștem că va fi foarte greu să punem în aplicare reforme pe care chiar noi le-am negociat. La actele delegate, iarăși, avem uh, destule îngrijorări. Rămâne să vedem ce se va întâmpla. Pe scurt, mi se pare că faptul că această procedură chiar a funcționat ține de domeniul miracolului. Cei care făceau lobby în uh, numele fermierilor au abordat doar comisia, nici măcar nu au venit la Parlament, ceea ce e o lipsă de respect. Dar uh, să știți că pentru mine toată această experiență a fost uh, nu nu plăcută, ci din potrivă una de coșmar. Nu putem face o evaluare finală oricum până ce nu vedem implementarea, punerea în aplicare. Cam atât. Mulțumesc. Dziękuję pan poseł Hausling. Domnul Häusling. Mulțumesc. Cu siguranță trebuie să ne uităm ulterior la ceea ce s-a obținut, ca la o mică minune. Am ajuns totuși la un compromis. Dacă ascultăm acum care a fost situația în Parlament, respingerea propunerilor comisarului pentru că mergeau prea departe, pe de altă parte s-au fost respinse altele pentru că mergeau destul de departe și noi am rămas în mijloc cumva, dar totuși am reușit după negocieri interminabile totuși să ajungem la un compromis, ceea ce nu mi se pare evident deloc și este foarte bine că s-a ajuns la acest rezultat. Cred că rolul raportorilor trebuie din nou uh, admirat, pentru că în acest proces ei au jucat un rol extrem de important, un rol uh, prominent și este sigur important să știm dacă raportorii vor să uh, asculte și ceea ce spunem noi sau dacă spun că ei au o poziție majoritară și la aceea vor să rămână. Cred că este important deci că am reușit acest rezultat. Sigur că ar fi putut să fie și mai bun, dar pe total a fost o cale bună pentru ca Parlamentul în poziția sa finală să poată să apară totuși foarte unit. Întrebarea este însă ce rol avem noi, nu neapărat ce rol ca Parlament avem noi. Am auzit foarte des când au spus reprezentanții că ei sunt de aici, din această sală, că ei reprezintă interesele fermierilor în această discuție. Cred că aici suntem puțin cam uh, prea, puțin cam puțin ambicioși. Cred că ar trebui să nu încercăm să reprezentăm o singură grupă noi ca membri în Comisia Agri. Nu e vorba să reprezentăm doar o grupă din societate, ci trebuie să încercăm să reprezentăm mai multe grupe și să asigurăm o politică coerentă. Acesta este rolul nostru de deputat. Apoi, dacă obții un compromis, ideea e ce faci în opinia publică cu acest compromis. Eu sunt destul de dezamăgit, cel puțin din ultima dezbatere pe care am avut-o cu comisarul Cioloș, S-a spus că nicio parte nu s-a impus, dar măcar fiecare a reușit să-și impună o parte din idei. Dar ceea ce am auzit după aceea din partea unor reprezentanți ai Parlamentului uh, către exterior, am auzit, de exemplu, că noi am fost întotdeauna împotriva ceea ce s-a decis și întreaga reformă oricum e proastă. Au spus acest lucru unii dintre noi foarte public, foarte tare și dacă nici măcar o jumătate de an nu durează ceea ce semnezi uh, împreună cu alții și după aceea te duci în opinia publică uh, Mă întreb uh, dacă poți să te mai aștepți să aibă vreo acceptabilitate această reformă în opinia publică. Cred că un uh, politician, un deputat, când semnează ceva trebuie să înțeleagă că trebuie să asume această hotărâre și trebuie să accepte că și în opinia publică va trebui să susțină ceea ce a semnat. Dacă vii după o jumătate de ani și spui că totul a fost o prostie și de fapt nu era nevoie de reformă și mai bine ar fi dacă nu am mai uh, avea această reformă, nu facem un serviciu nimănui. Eu zic că la următoarea reformă ar fi bine să știm că cine se urcă în barcă rămâne în barcă și uh, să fie clar că discuția trebuie să fie în primul rând mai clară de la început la Parlament. Nu trebuie să așteptăm, de exemplu, ca Comisia, de exemplu, să vină să ne prezinte ceva și ar fi bine, deci, să ne gândim de pe acum la următoarea reformă și să fim mai activ, să fim un partener chiar activ în această discuție. Mulțumesc! Dante, Mulțumesc. Dăm cuvântul încă o dată domnului Donten, după care și eu o să am o intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. E bine să facem bilanțul acestei um, metodologii. Uh, să știți că nu s-a terminat cu reforma pentru că actele delegate încă nu au fost uh, adoptate toate. Cred că ar trebui să avem o dezbatere în conferința președinților. Echipa de negociere pentru aceste rapoarte trebuie să fie păstrată pentru a monitoriza actele delegate. Am văzut la drepturile de plantare și probabil că va fi valabil și pe viitor, Comisia trebuie să continue să negocieze cu Parlamentul și are nevoie de un interlocutor care să fie investit formal în acest sens. Deci echipa de raportor să ducă treaba până la capăt, până când se încheie discuția pe actele delegate. Președintele, mulțumim și acum o să mi-acord și mie două minute. Pentru că și eu am participat la aceste discuții. Împărtășesc uh, părerea conform căreia nu avem o viziune comună și sunt de acord că propunerea comisiei uh, pare ca un uh, fel de improvizație a mai multor texte. Nu există o viziune globală. În al doilea rând, Parlamentul a participat pentru prima dată la această procedură de codecizie. Și în ciuda înțelepciunii tuturor uh, deputaților, n-am uh, fost la înălțime așa cum ne-am fi dorit. Comisia și-a respectat tradiția și uh, și-a perpetuat vechile obiceiuri. Comisarul ne-a ascultat, părea că e de acord cu noi, dar după aia pleca și făcea ce vrea. Cred că aici putem uh, detecta uh, o mare influență a funcționarilor. Dacă e să ne uităm la cele spuse de noul comisar și ne amintim uh, discursul pe care ni l-a ținut ieri, uh, cred că ne dăm seama că și uh, domnia sa e mai puțin deschis acum la solicitările noastre, pentru că deja a căzut sub influența com comisia funcționarilor săi. O altă chestiune, cea ecologizării, aici trebuie să ținem seama de criză, de faptul că bugetul este limitat, că ne lipsesc 40 de miliarde la uh, CFM și uh, există o problemă de atitudine la nivelul Uniunii. Uniunea este ea o comunitate sau mai degrabă um, un, o adunătură de guverne care se luptă între ele. Deci toate astea trebuie avute în vedere. E de înțeles că a trebuit să cedăm în anumite chestiuni. Noi am vrut să apărăm reforma PAC. Ați spus că a existat o luptă pentru rapoarte atunci când s-a făcut alocarea. Da, știu că multe persoane s-au uh, bătut să obțină rapoartele, dar după aceea noi ne-am uh, unit forțele și am colaborat. Doamna McGuinness uh, mă căuta destul de des, știu că ați fost raportoare din umbră, am avut multe schimburi de vedere, iar astăzi aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor pentru spiritul de colaborare de care au dat dovadă și eu însumi am depus câteva amendamente. Acum e momentul să tragem concluzii. Așa cum a spus domnul Donte, reforma continuă urmează actele delegate. Eu consider că acest gen de atelier, de discuții, ar trebui să aibă loc înainte de revizuirea la mijlocul perioadei. Cred că mi-a expirat timpul uh, alocat și acum o să dau cuvântul domnului profesor ca să reacționeze la toate observațiile făcute de deputați. Sigur, dacă doriți. Let me give the floor to Attila very quickly. Aș vrea să-l las pe Otilo să răspundă la o întrebare concretă la care e ușor de răspuns. Mai întâi. Da, uh, ați vorbit despre grupurile care au avut cea mai mare influență. PPE-ul a avut cea mai mare influență, după care socialiștii și uh, verzi. La rata de succes. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile. Multe dintre afirmații au fost foarte valoroase, chiar și cele care nu s-au referit la raport, ci la proces. O să mă refer la câteva dintre ideile exprimate de mai mulți deputați aici. Poate și modul în care am formulat anumite chestiuni um, pune probleme. S-a vorbit despre diluarea ecologizării. Eu am citit acest raport de două ori, de la cap la coadă, și uh, am văzut că um, a apărut de, de mai multe ori conceptul de reformă și conceptul de status quo. Ce înseamnă asta? Dacă cineva zice noi vrem să reintroducem cuplarea plăților directe, de pildă. Ei bine, ce e asta? Reforma sau e status quo? Dacă ne gândim că decuplarea este calea de urmat, asta e status quo. Dar cei care sunt de o abordare neoliberală, status quo-ul este direcția spre care trebuie să mergem. Dacă cineva propune să se recupleze plățile directe pentru a evita volatilitatea, asta înseamnă status quo. Deci am încercat să, să clarificăm uh, această problemă. De asemenea, o să verific și uh, acel concept de diluare care ziceți că nu este complet adecvat. Tot uh, din remarcile dumneavoastră și din <coughs> interviuri am constatat că dumneavoastră nu vreți să reduceți ecologizarea, ci să găsiți practici mai bune, mai sustenabile. Poftim? Intervenție din sală fără microfon. Da, dar uh, uh, ecologizarea este ceva mai larg în acest context mai larg există anumite lucruri pe care uh, PP-ul dorește să le vadă duse mai departe. Poate aceste lucruri s-au pierdut la noi, nu am uh, adus toate nuanțele pe care ar trebui să le aducem la concluzii. Același lucru e valabil și la interesele agricole pe care le-am uh, identificat în această comisie. Eu cred că raportul e foarte bine documentat ce vrem să spunem cu asta? Pe de o parte există o percepție um, pe care dorim să o măsurăm și să vedem dacă s-a modificat. Deci nu dacă există sau nu este, ci cum s-a modificat pe parcursul codeciziei. Adică mai mulți uh, eurodeputați au vrut să intre în această comisie din cauza influenței lor, de pildă. Însă noi am constatat că în această comisie sunt, cam, sunt oameni cam cu același, uh, aceeași experiență, aceeași pregătire ca și înainte. Și în fine, am foarte multe de spus, dar prea puțin timp, mai spun un singur lucru referitor la uh, personalitate. Sigur, personalitatea e foarte importantă, dar cu toții știți asta. Nu știu dacă reforma uh, sau revizuirea de la mijlocul perioadei în 2013 ar fi fost posibilă fără Franz Fischler, dacă um, lucrurile ar fi arătat altfel cu Fischler la uh, conducerea direcției în locul lui Cioloș. Același lucru e valabil, domnule de Castro, și pentru dumneavoastră. Mă amintesc că eram aici la Parlament, a prezentat un alt raport, eram așezat acolo în față și vorbeam despre plățile directe și uh, era o discuție foarte intensă chiar înainte să iau uh, autocarul spre Luxemburg și doamna Guinness uh, a zis că poate cu toți ar trebui să ne urcăm pe acel autocar, nu știu. Uh, E, e vorba, da, de o personalitate, de cineva care poate să prezinte lucrurile frumos, să negocieze bine. Mă opresc aici. Mulțumim. George Lyon. Our interests are the farmer interests in terms of the, the members, uh, how many came from that background. Aș putea să vă întreb dacă ați face o analiză uh, cu Envy, cum uh, membrii de acolo sunt prieteni cu cei de la Greenpeace și așa mai departe. Cred că puteți să aplicați un astfel de studiu și în alte comisii. Este o analiză cam ciudată. S-a presupus că această comisie este părtinitoare și nu sunt convins că este o cale foarte credibilă de a analiza lucrul comisiei, pentru că același studiu s-ar putea aplica și la alte comisii, dacă s-ar putea analiza interesele existente și în alte comisii. Da, este un comentariu legat de transformările care au avut loc în instituțiile europene în ultimul timp. Reuniunea noastră a ajuns la final. Aș dori să le mulțumesc din suflet experților noștri. Așteptăm cu nerăbdare versiunea finală ca să o putem citi cu atenție. Cred că vom citi toți acest document. Domnul Capula Santos. Eu acho Stimate domnule președinte, vreau să mă scuz că mai intervin încă o dată, dar vreau să vă spun că cred că problema stafului tehnic în Comisia Agri ar trebui să fie rezolvată și ar putea fi rezolvată fără să se angajeze noi funcționari. Dacă însă la fiecare raport important pentru o perioadă limitată, am putea primi personal împrumut de la comisie care să se ocupe de raportul respectiv. Adică personal detașat pentru acest raport din partea comisiei. Eu zic că ar fi foarte fezabil să colaborăm așa, pentru că astfel am avea un staff tehnic foarte bun la rapoarte foarte mari și astfel ar avea Parlamentul numai un singur raportor nu ar avea un... Uh, am avea un singur raportor, îmi cer scuze, pentru că numai așa vom putea fi la aceeași înălțime, la pe același nivel cu Comisia și Consiliul. Și am avea un reprezentant de la Parlament, unul de la Consiliu și unul de la Comisie, dacă am avea atâta staff încât să putem să ne descurcăm cu un singur raportor. Dar aceasta se poate numai dacă avem unul pentru un, raportor, uh, un raport mare. Dar noi nu avem aparatul tehnic pentru a putea face acest lucru așa și, deci, dacă la această componentă tehnică. Comisia ar putea să ne ajute prin acest împrumut. Cred că ar fi mai bine pentru poziția Parlamentului. Iertați-mă că v-am mai uh, mâncat ceva timp. A nas dobrze tak reflexia przed świąt. Da, nici... Remarca dumneavoastră a fost uh, folositoare. Cred că acum avem la ce să ne gândim în următorii cinci ani. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat la atelierul nostru. Cred că învățămintele pe care le-am tras aici și pe care le-am auzit trebuie să fie digerate. Aș dori să mulțumesc din nou tuturor participanților. Și bardzo dziękuję tłumaczom. Bardzo dziękuję. Aș dori să le mulțumesc și interpreților.